Good morning to all of you. Bună ziua. Bine ați venit la ședința Comisiei de Bugete de pe 12 decembrie. Mai întâi adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt obiecții, a, avem o obiecție, domnul Andersen. Nu este legat de ordinea de zi, dar cred că este problematic faptul că Comisarul nu este prezent la prima întâlnire imediat după ce am votat noua comisie. L-am invitat și poate că ar fi trebuit uh, să vină. Să nu uităm că pe ordinea de zi avem și o dezbatere despre cadrul financiar multianual. Mi s-ar fi părut util ca dumnealui să fie prezent, deci vă rog uh, ca mai târziu sau la întâlnirea coordonatorilor să discutăm despre uh, această absență. Atunci când ai puncte atât de importante pe ordinea de zi, comisarul ar trebui să fie um, prezent. Da, vă voi da mai multe informații despre prezența domnului Han uh, peste câteva momente. Dacă nu sunt alte obiecții, continui cu comunicările președintelui, decizia coordonatorilor în urma ședinței de pe 25 noiembrie le aveți în dosare. Dacă nu sunt uh, comentarii sau observații, se consideră a fi adoptate. Așa cum ați fost informați prin e-mail din partea secretariatului pe 6 decembrie, Consiliul a hotărât să nu adopte formal o poziție în ceea ce privește DEP 5, atunci nici Comisia de Bugete și nici Parlamentul nu pot să adopte o poziție oficială în ce privește DEP 5. Cu alte cuvinte, nu vom vota DEP 5 nici la Comisia de Bugete, nici în plenară anul acesta. Refuzul Consiliului de a uh, face progrese înseamnă că la sfârșitul anului 2019 acest proiect rectificativ de buget uh, devine caduc. Da, 5. Continuăm cu adoptarea regulamentului Consiliului în ceea ce privește măsuri pentru implementarea și finanțarea bugetului general la Uniunii Europene în 2020 în legătură cu retragerea Regatului Unit din Uniune, pe scurt Brexit, cu mai multe modificări tehnice Uh, în urma amendamentelor depuse, în urma amendamentelor uh, din cauza regulamentelor EUGF și aceste modificări trebuie adoptate până la sfârșitul anului. Noi, pe 13 octombrie, deja am adoptat un plan de urgență în caz de uh, Brexit și uh, știind că um, a avut loc acest vot, acum nu este nevoie de o nouă procedură de aviz conform. În plus, dacă nu sunt obiecții în ceea ce privește procesele verbale a ședinței de pe 25 noiembrie și acestea sunt considerate adoptate. Trecem imediat la sesiunea de vot. Mai întâi, încheierea protocolului privind implementarea parteneriatului de pescuit dintre Comunitatea Europeană și Republica uh, Cap Pulverde. verde. Acest dosar a fost prezentat și discutat la întâlnirea noastră de pe 25 noiembrie de la Strasburg. Nu știu dacă doamna Marcheș mai are ceva de adăugat. Bună ziua! Colegul meu Lewandowski deja a răspuns, răspunsul era nu, însă vreau să spun că Noi vom uh, trimite acest aviz uh, Comisiei Econ uh, și vom recomanda să se voteze pentru acest acord de pescuit, care este avantajos atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru Cap Verde, Capul Verde. Aș vrea să fac o observație. Mi-am uitat uh, cartela de vot, deci vă rog frumos să mă lăsați să votez cu mâna și să numărați și votul meu. Da. Vă reamintesc că este o, o, um, un vot uh, unic pe întregul aviz, pentru că este o procedură de aviz conform. S-a deschis votul. Everybody voted. A votat toată lumea? S-a închis votul. Avem 19 voturi pentru, două abțineri, deci l-am uh, numărat și pe domnul Jonesaș. Vă mulțumesc! Then we go to... Continuăm cu uh, transferurile. Secțiunea 3, domnul Fernandes. Alte secțiuni, alte secțiuni mi se spune. Scuze. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am aici mai multe solicitări de transfer. E vorba de consolidarea cu o sumă de 9 milioane 840 de mii plăți anticipate în cadrul unui contract de construcții pentru a reduce povara financiară pe care o vor reprezenta viitoarele plăți. A fost o uh, problemă cu interpretarea, întreabă domnul Fernandes? Nu. Deci, este uh, un transfer posibil datorită faptului că s-au făcut uh, economii la alte linii bugetare, deci este o măsură cu un, um, un impact neutru din punct de vedere bugetar. Apoi, uh, transferul numărul 13 ca să consolidăm uh, angajamentele în ceea ce privește um, tehnologia informației și protecția datelor. E vorba pentru de bani folosiți pentru uh, criptografiere. Aici sunt 388.000 de euro. Uh, de asemenea, un transfer pentru creșe, apoi pentru experții naționali și militari, 30.000 de euro și apoi 30.200 de euro pentru serviciile sociale și de asistențe pentru personal, 14.800 de euro, iarăși pentru interpretare externă și e vorba despre o chestiune urgentă, de asemenea, Uh, uh, cheltuieli uh, cu IT-ul, însă cu o mărire inferioară decât ceea ce era prevăzut. Încă o dată putem să acceptăm aceste transferuri și aceste măriri datorită economiilor realizate la alte linii bugetare în cadrul operațiunilor externe uh, putem să degajăm uh, uh, mai multe sume, astfel încât să facem față acestor noi cheltuieli. Încă un transfer bugetar cu numărul 19, care vizează Parlamentul European. E vorba despre un transfer care va mobiliza 3,8 uh, um, milioane de euro pentru uh, clădirea de Nauer de la Luxemburg. E vorba despre o sumă care uh, de fapt este folosită pentru aceste lucrări anuale. E vorba despre o operațiune legală prevăzută, cum spuneam, în fiecare an și care ne permite să beneficiem de uh, flexibilitate. În plus, uh, nici măcar nu s-a depășit uh, 3% din buget uh, cu aceste sume alocate și cred că ne-am descurcat foarte bine pentru că Fiecare linie bugetară a fost 100% uh, um, uh, executată, ceea uh, ce înseamnă că avem o rată de executare bugetară foarte bună. Deci vă propun să votăm pentru aceste trei transferuri pe care vi le-am prezentat. What I propose to do is to... Vă propun mai întâi să discutăm despre primul transfer și apoi despre următoarele. Dacă nu sunt obiecții pentru transferul ENF și N2, domnul Andres, da, scuze, noi vom vota diferit, deci am vrea să avem uh, câte un vot pentru fiecare dintre aceste transferuri. Așadar, Deci nu sunteți de acord uh, cu afirmația că primele două transferuri sunt considerate adoptate. Deci trebuie să le votăm. Mai sunt alte comentarii despre vreunul dintre aceste trei transferuri? Doamna Armand? C'est vrai que nous nous focalisons sur le... E adevărat că ne concentrăm pe cel de-al treilea, dar am putea să discutăm despre fiecare dintre ele. În ceea ce privește cel de-al treilea transfer de 30 de milioane, da, am înțeles că s-a luat o hotărâre, dar vreau să știu de când. Deci, s-a spus clar că acești bani sunt alocați politicii imobiliare, deci vreau să știu de când, dacă avem posibilitatea da, mi închipui că o avem. Cum putem să modificăm această decizie? Ca să o înțelegem mai bine. Aș vrea de asemenea să știu, înțeleg că reprezintă 55%, spune vorbitoarea, din bugetul Parlamentului, timp de câți ani este nevoie de aceste plăți avem o problemă de transparență la nivel bugetar, pentru că de ani de zile, dacă înțeleg eu, de 5 ani, de 7 ani, în fiecare an se plătește mai mult decât era inițial prevăzut în buget. Este important să putem să modificăm această decizie Și încă ceva, mi-am dat seama cu proiectul de buget rectificativ 5, uh, este că acești 30 de milioane ar fi fost 45 de milioane dacă proiectul de buget rectificativ numărul 5 ar fi fost votat. Deci această diferență de 15 milioane, uh, deci aveam 15 milioane de care aveam nevoie ca să plătim uh, costul aferent deputaților britanici. Ce vreau să spun este că, până la urmă, această sumă a fost scăzută. De ce aveam nevoie de uh, proiecte de buget rectificativ 5 dacă banii erau disponibili și o știam de două luni de zile? Deci ar fi bine să mm, pornim discuția de la zero și aș vrea să putem să discutăm uh, cu toată seninătatea despre aceste transferuri de la sfârșitul unui an. Doamna Holmeier. Din tema în ce privește parcul imobiliar, de ce acest transfer colector? Da, cred că am purtat deja această discuție cu Comisia Cont și e cât se poate de logic. Există așa, numita fenomen, așa numitul fenomen al febrei din decembrie. Se încearcă uh, să, să scape de acești bani. Uh, ideea e că acești bani uh, Uh, să fie folosiți cumva ca să nu fim acuzați după aceea că nu am folosit banii. De unde vin banii? Vin în parte din acele domenii unde deputații au decis în mod uh, individual dacă organizează deplasări suplimentare sau nu, pentru că aceste deplasări au nevoie de buget. Și foarte mulți deputați au decis să nu călătorească. Asta înseamnă că acești bani au rămas în plus. Însă pentru acești bani trebuie să plătim dobânzi pentru acele credite pe care noi le-am asumat mult timp, 8 ani deja, um, deja de 8 ani am rugat secretarul general ca acești bani să fie puși la oaltă la sfârșitul anului și să fie cheltuia, cheltuiți în mod judicios, astfel încât să trebuiască să putem, să putem plăti mai puține dobânzi uh, și creditele să poată fi rambursate mai repede. Iată de ce s-au redus și anumite linii bugetare pentru ca acele lacune care erau odinioară la 100, 140 de milioane, acum sunt la 40 de milioane. E o sumă minimă față de ce folosește Parlamentul. Am încercat așadar să reducem sumele. După cum spuneam, în același timp, dacă rămâne ceva în plus, pentru că întotdeauna va rămâne ceva în plus, pentru că nu putem calcula totul la zero, nu putem anticipa de dinainte 100% deplasările deputaților. Dar uh, dacă e totuși să decidem între a arunca banii pentru ceva ce nu e necesar, mai bine să-i folosim pentru a reduce dobânzile pentru clădiri și pentru a rambursa creditele. Ok, thank you. Madame Gardia Zabal? Mulțumesc, doamna Gardia Zabal. Es verdad que el gamasaj... Mulțumesc. Într-adevăr, aceasta este întotdeauna o dezbatere în comisia noastră Uh, care poate fi văzută în două feluri. Așa cum spunea doamna Holmeier în anii precedenți, uh, acest, ramas, acest transfer colector era mult mai ridicat um, și uneori uh, aveam partea de buget din, care corespundeau anumitor linii bugetare, în legătură cu care erau dubii dacă erau făcute expre pentru acest scop, pentru a, a plăti pentru aceste lucruri sau erau adevăr pentru lucruri neprevăzute. Eu cred că pentru 2020-30 uh, de milioane este o sumă acceptabilă, dar trebuie rămâne de văzut pe ce linii bugetare executarea nu va fi foarte bună pentru a ne adapta și mai bine bugetul în anii următori. Asta am avut de spus în general în legătură cu această cu acest transfer colector. Uh, apoi uh, putem spune că cu 30 de milioane de euro se pot finanța multe proiecte, dar suntem iată pe 12 decembrie și nu știu dacă mai e posibil acum să găsim un proiect de finanțat pentru a folosi acest 30 de milioane. Uh, deci putem spune că e un fel de pus fără fund și deci dacă proiectul este construit, avem un plan de finanțare, de amortizare foarte bine. În legătură acum cu uh, uh bugetul rectificativ, având în vedere creșterea bugetului pentru acoperirea costurilor uh, legate de faptul că nu a avut încă loc uh, Brexitul e mai mult o chestiune uh, filozofică decât bugetară. Dacă rămân deputații, asistenții și așa mai departe, trebuie să acoperim aceste cheltuieli, trebuie să ne modificăm bugetul, pentru că chestiune statutară, nu politică. Este un lucru care se întâmplă și pentru asta trebuie să modificăm bugetul. Dacă nu, într-un viitor Mm, când se poate întâmpla altceva, nu spun un alt fenomen de tri Brexit, dar orice uh, care să necesite o modificare de buget, se spune nu, nu, nu, ajustați-vă bugetul pentru că aveți marjă. Deci am rămâne fără bani sau fără mm, marjă pentru a îmbunătăți alte linii bugetare sau pentru a amortiza credite ipotecare uh, pentru alte clădiri. Deci, eu cred că trebuie să cerem creșterea bugetului uh, și o chestiune cu buget rectificativ. Uh, e o chestiune de principiu, nu pentru că nu avem 15 milioane, dar pentru a preveni astfel de dezbatere în viitor. De aceea cerem Comisiei să ne modifice bugetul pentru a putea plăti aceste costuri legate de Brexit. Uh, eu cred că aceasta este filozofia pe care trebuie să o apărăm și dacă rămân bani apoi, rămâne de văzut uh, ce facem cu ei. Dar uh, acum putem ca aceste sume să fie acordate pentru, pentru clădiri. Mulțumesc. Mulțumesc, aș dori să propun ca DigiFins să ne dea mai multe explicații acum în legătură cu situația în care ne aflăm cu această clădire Conrad Adenauer. Domnul Cleti e prezent sau domnul Bas? Domnul Clet nu e prezent. Îți cere scuze, vă voi da eu câteva explicații. Ă, proiectul CAD a fost lansat cu câțiva ani în urmă și este aproape de finalizare. Investițiile totale în prețurile de astăzi se găsesc, se găsesc în tabel, în suștele de transfer. E vorba între 68-69 de milioane de euro. E vorba de o finanțare a construcției care permite Parlamentului să ceară credite de la bănci pentru această construcție. Această construcție a fost prevăzută într-o perioadă în care instituțiile nu aveau dreptul să ceară direct credite de la bănci. Acest lucru a devenit posibil doar după regulamentul financiar din 2012, de aceea acum putem avea recurs la aceste credite bancare. ceea ce am făcut noi în mod consecvent în ultimii ani a fost să folosim uh, fondurile și pentru alte, alte clădiri și birouri de informare. Um, deci, Astfel s-au făcut alte transfer, transferuri din acest exercițiu omnibus, unul pentru uh, Uh, IT pentru tehnologia uh, informatică uh, și altul pentru domeniul audiovizual. Deci nu este un singur un obiectiv unic și anume clădirile. În ultimii ani Am, ceea ce am făcut în ultimii ani ne-au uh, permis să ajungem acum la finanțare din credite în valoare de 62 de milioane și astfel am ajuns la un cost total al clădirii aproape total finanțat um, Astfel, uh, finanțarea totală crește, scoade cu 44 de milioane Ehm, putem spune că am economisit bani pe dobânzi, având în vedere că rata dobânzii este variabilă, ehm, dobânda e mai mică decât dacă am fi avut o dobândă fixă, având în vedere că dobânzile au tot scăzut. Măcar dobânda totală în valoare de 4 milioane este o uh, sumă stabilă. Nu trebuie să plătim aceste sume din buget direct sau ca rambursarea creditelor și am făcut, faceți astfel uh, plăți anticipate și astfel clădirea uh, devine a Parlamentului mai repede. Trăim uh, momente de incertitudine legate de Brexit și de noul CFM care e în negociere. Um, nu știu dacă sunt cifre disponibile pentru uh, rubrica 5, dar probabil că sau rubrica 7, nu cred că ele vor crește în anii următori. Ceea ce înseamnă că este bine ca clădirile noastre să ne, să ne aparțină cu adevărat în aceste momente de nesiguranță. De aceea am făcut această solicitare de transfer pentru că este mai sigur să, să plătim uh, din bugetul excedentar uh, aceste, aceste credite anticipat. Mm, e mai bine decât să cheltuim banii pe alte lucruri. Așa cum s-a spus, uh, este, sunt momente de nesiguranță. S-a menționat pe scurt buget rectificativ numărul 5 Faptul că avem acum un surplus mai repede decât uh, deficitul prevăzut este un lucru recent. Nu știam, nu am știut uh, că lucrurile se vor îmbunătăți așa înainte de sfârșitul perioadei electorale. Nu știam câți deputați vor fi noi. Deci, dincolo de Brexit, uh, care, a cărui dată se tot schimbă și tot avem nevoie de Uh, fonduri suplimentare. Noile alegeri uh, au însemnat că au venit noi membri uh, și a durat să-și, să recruteze asistenții și astfel a apărut o diferență mare um, <clears throat> în, la nivelul cifrelor pentru că recrutările uh, Um, asistenților deputaților noi ne-au permis să facem economii. Uh, s-au prevăzut creșteri de salarii până în octombrie cu 3,1% și apoi a venit Eurostatul cu cifra de 2%. Mm, putem să dăm uh, un pic înapoi și bugetul rectificativ numărul 5. Dacă nu, pentru că mm, sau uh, la multe puncte s-au făcut o prevedere mai scăzută și 1% înseamnă 7 milioane de euro. Deci uh, <clears throat> suma variază. Uh, bugetul rectificativ numărul 5 l-am cerut în aprilie, dar până la urmă n-am avut nevoie de el. De când s-a hotărât amânarea Brexitului, din martie până în mai am pierdut solicitări de transfer înainte de noua perioadă legislativă. Am golit aproape rezerva pe care am cerusem pentru Brexit, pentru că amânarea Brexitului ne-a costat cam 3 milioane pe an și am avut și problema legată de comunicare. Am avut nevoie de comunicare pentru campania electorală din Regatul Unit. Uh, așa, acesta a fost neprevăzut. A fost o nouă amânare la sfârșitul lui octombrie uh, și asta face să avem nevoie de 15 milioane în plus. În aprilie uh, s-a prevăzut un deficit Președintele îl întrerupe pe domnul Bas. Vă mulțumim pentru explicații. Am înțeles mai mult sau mai puțin despre ce e vorba, spune președintele. Dacă bine v-am înțeles, în legătură cu acest transfer colector, um, uh, putem, uh, putem spune că um, el este consecința faptului că în 2012 ați optat pentru un credit uh, cu dobândă fixă. E ușor de înțeles că ați făcut asta atunci, dar asta arată și că domnul Draghi nu v-a vândut atunci secretele lui, pentru că dacă nu ar fi trebuit să optați pentru o rată a dobânzii variabilă. Glumesc. E de înțeles ca în 2012 să fi optat pentru o rată a dobânzii fixă și cred că sub, uh, sub, explicațiile noastre sunt suficiente. Așa cum uh, a cerut domnul Andresi, vom vota cele trei lucruri separat. Mai întâi, în legătură cu INF 4219 uh, pentru Curtea de Justiție. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? 21 de voturi pentru, două abțineri. N.2219, uh, Serviciul de Acțiune Externă, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? 19 voturi pentru, un vot împotrivă și 3 abțineri și transferul C19 de la Parlament... Nu, președintele se scuză. C19-2019. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. 12 voturi pentru, 3 împotrivă și 8 abțineri. Se adoptă. Mulțumesc! With respect to... În ceea ce privește politica clădirilor. Mai întâi, clădirea Stephens Reich, vizitul, uh, centrul de vizitatori, are cuvântul doamna Aie, pentru că doamna Keller nu poate fi prezentă azi. Vă rog, doamna Aie. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, Fabien Keller e absentă, așa că o voi reprezenta eu. În ceea ce privește primul vot, Centrul de Vizitatori, uh, proiectul Parlamentului European este să creeze un nou spațiu de primire a vizitatorilor în, în clădirea SFAIC pe, uh, uh, pe splanada Solidar Obiectivul este să creeze nou, noi săli de seminarii, în plus cele din clădirea SPAC, pentru a primi mai mulți vizitatori și pentru a continua astfel să primim uh, Uh, vizitatorii în timpul lucrărilor uh, la clădirea SPAC. Acest proiect va costa 2.600.000 de euro și este finanțat din linia 2007 din bugetul Parlamentului European pe 3 ani, adică 2019, 2020 și 2021. Lucrările vor începe la începutul 2020 cu o deschidere a centrului la începutul 2022 și avizul este favorabil. Un raportor din umbră dorește să ia cuvântul în legătură cu acest subiect? Dacă nu, trecem la votul electronic. Îl declar deschis. A votat toată lumea? S-a închis votul. 20 de voturi pentru, 3 împotrivă, se adoptă. Următorul punct, tot în legătură cu clădirile, e vorba de clădirea Berlemo și clădi, eh, închirierea de birouri. Doamna E Mulțumesc, domnule președinte, și aici voi citi analiza lui Fabien Keller în legătură cu uh, proiectul Belmont, mă scuzați. Serviciul de Acțiune Externă dorește să realizeze un contract uh, de uzufruct de 15 ani pentru o clădire de 15 uh, uh, metri pătrați, Belmont Building, e pentru face să crească spațiul de birouri, având în vedere creșterea personalului prevăzut în 2021 acesta va înlocui uh, două clădiri uh, Beliar 100 și Merod pentru care contractele au început în 2018 și 2017. Ceva lucrări de adaptare trebuie realizate pentru ca această clădire să fie complet adaptată noi folosiri, astfel clădirea va fi, putea fi gata în octombrie 2020. Acest nou contract va permite să crească suprafața cu 7700 de metri pătrați, în uh, uh, um, comparație cu cei 66 de de metri pătrați ocupați astăzi de SEAE. 4.800.000 mm, de euro va fi uh, chiria plus uh, cheltuielile de întreținere pe an adică 66 de milioane de euro pentru 15 ani. Uh, vom finanța proiectul din capitolele 200 și 201 ale SAE. Aceste capitole vor necesita însă să crească bugetul, alte părți din buget, cum prin transferuri și pentru asta SAE va face în așa fel încât să mobilizeze sumele necesare printr-o redefinire a priorităților și o reșalunare a planurilor sale actuale de cheltuieli. Avem uh, rezerve în legătură cu Biliar 100, o clădire care trebuie să fie uh, înlocuită de Belmont, pentru că creditul a început în 2018, acum un an, și nu se poate termina între 2023, cu excepția cazului în care alta instituție operă reia contractul de închiriere. S-ar părea că Comitetul Regiunilor a cerut uh, să reia contractul de mai multe ori, dar nu avem nicio garanție scrisă deci avizul este favorabil, dar cerem să se aducă garanții în legătură cu reluarea contractului de închiriere a clădirii Beliar 100. Am discutat adineauri cu domnul. Vă rog, dacă puteți să ne dați câteva elemente suplimentare, vă rog. Mr. Larson, yes, please. Domnule Larson, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În ceea ce privește întrebările punctuale privind garanția referitor la cine ar putea prelua cent, uh, clădirea Belier 100. Noi, la momentul respectiv, nu aveam, nu avusesem o alternativă și nu puteam oferi o garanție, așa că sper că în curând, de această dată, să avem alternativa Belmont, și să putem oferi această alternativă Comitetului Regiunilor. Ieri am uh, luat legătura cu Comitetul Regiunilor, uh, le-am scris că avem această alternativă, nu am permis încă un răspuns din partea lor, dar uh, sunt mai mult decât dispus să le ofer o garanție în scris. Ei sunt solicitanții, nu am mai multe informații la dispoziție referitor la nevoile lor, ei insistă în continuare și doresc uh, să se stabilească o dată punctuală. Cred că în cele din urmă vom reuși să facem acest lucru. Doamna Holmeier sau altcineva din raportori din umbră, în ceea ce privește SAE, am totuși câteva întrebări, deoarece suprafața reprezintă în realitate dublu a ceea ce avem până acum. O dublare a suprafeței înseamnă și o majorare a personalului. Dacă am, am privit, am analizat uh, planificarea plăților până în 2025 și nu reiese această suprafață suplimentară. Mă gândesc, ținând cont mai ales de perspectiva bugetară, că există tot mai mulți experți trimiși de statele membre, însă în ceea ce privește personalul SAE, și cum se vede el reflectat în bugetul total, personalul nu crește. Asta înseamnă că, o, practic, uh, noi finanțăm și trimitem personal la structuri inter, interguvernamentale, dar unde, practic, noi, de fapt, nu avem niciun cuvânt de spus pentru a mă exprima um, destul de eufemistic. În continuare, în ceea ce privește planificarea de personal pe termen uh, mediu, Aș vrea să aflu mai multe informații din datele pe care le-am uh, primit. Aș vrea să știu ce evoluție se înregistrează, pentru că văd că schimbăm clădirile la fiecare trei ani. Lucru care nu simplifică neapărat costurile, ci din potrivă mărește opacitatea. Asta înseamnă că anumite clădiri uh, vor fi închiriate până în 2020, dar noi închiriem o nouă clădire în 2021, deci înseamnă că um, vom folosi anumite clădiri doar pe jumătate. Mă interesează să văd totuși perspectiva bugetară aici. Și în uh, continuare, știu că Parlamentul um, încearcă să primească acces la, chiar la ambasadele um, anumitor reprezentanțe ale Uniunii. Uh, ci de multe ori nu primește acces, lucru care mi se pare un act destul de neprietenos și aș vrea să primesc un răspuns aici. Mi se pare sincer o irosire a resurselor dacă fiecare instituție cumpără sau închiriază o clădire pentru sine și nu uh, pot folosi mai multe instituții aceeași clădire și se pare că nu reușim noi, în această diversitate a Uniunii Europene, să ajungem la unitate. Da, e o concluzie, într-adevăr, pertinentă. Domnule Larsen, Doamnă Holmeier, știu că sunteți cât se poate de familiarizată cu situația de la SAE, mai ales în ceea ce privește clădirile. Acum, în ce privește personalul și sporirea acestuia. Nu încercăm, nu e un exercițiu uh, pentru a ne ocupa timpul, suntem cât se poate de ocupați la maxim, uh, avem patru clădiri și până în, și în urmă cu câteva săptămâni se prevăzuse o majorare a personalului până în 2020 de 169. 112 din aceste persoane erau prevăzute pentru sediul central. În ce mă privește pe mine, putem, într-adevăr, facem un calcul și să vedem cine sunt agenții temporari și celelalte categorii de personal. Fiecare însă are nevoie de un birou. Nu aș spune că unii merită mai mult și alții mai puțin. Avem un acord, de pildă, în ceea ce privește personalul militar, mai ales uh, cea mai mare majorare, de altfel, uh, în ceea ce privește personalul nou angajat. Ei rămân în continuare experți naționali detașați nu înseamnă că nu lucrează pentru noi, ci au un alt statut. Avem 122 de angajați noi, așadar, care vin în, 1000, în 2020. Îi mulțumesc Parlamentului uh, pentru sprijinul uh, oferit până acum. Un alt uh, o altă majorare s-a um, înregistrat în ceea ce privește misiunile militare um, în străinătate, în colaborare cu statul major european. Pentru asta avem nevoie de mai multe uh, birouri și clădirea nu va fi ocupată pe jumătate, ci va fi ocupată de plin de la început. Ia să vorbim de altfel cu raportorul la început. E păcat că avem această perspectivă pe termen scurt, pentru că dacă lucrurile vor evolua ca până acum, mă tem că voi reveni peste câțiva ani să cer și mai mult, pentru că în avem deja puțin spațiu la dispoziție, ne putem descurca dacă primim și Belmont, pentru că primim această mică clădire și vom reuși în acest fel să scăpăm de spațiile mici. De până acum am primit și un preț bun pentru această clădire. E aproape gata că Parlamentul de altfel a folosit până vara trecută. Prețul e unul competitiv, mult mai bun um, pe care l-am primit de, pentru alte clădiri Asta înseamnă că cel puțin pe termen mediu ne putem uh, organiza în trei clădiri principale. Una în uh, care ne aflăm deja, una pe care o construim, care e într-o zonă mult uh, de siguranță sporită și această ultimă clădire pe care sperăm să o păstrăm în această zonă administrativă. E o, o investiție suplimentară, așadar, în securitate suplimentară. Nu enormă, dar oricum suplimentară. Și ultima observație. Uh, în ceea ce privește clădirile, noi uh, închiriem uh, în comun cu alții în aproape 140 de puncte. Două treimi din aceste clădiri sunt închiriate cu alte instituții. Însă în alte situații e nedrept să nu putem beneficia de uh, propria noastră clădire. Nu, de altfel nici nu se pare corect să respingem, să refuzăm alte instituții se întâmplă, într-adevăr, să avem clădirile ocupate la capacitate de plină și nu mai putem primi pe nimeni. Însă, de alte ori, pur și simplu, din considerente politice, trebuie să refuzăm. Se discută, de pildă, la reactora despre Londra. Nu am să intru acum în amănunte aici, referitor la Londra, dar noi suntem întotdeauna uh, deschiși la a primi uh, alte instituții și alte state membre. 7% din suprafața delegațiilor noastre este ocupată de alții, nu de noi. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Holmeier. Aceste 7% reprezintă mare parte alte ambasade. Deci, mm, o mare parte din acest 7% e reprezentat de alte ambasade. Am impresia că se are nu e atât de generos uh, cu Parlamentul European. Uh, în ce privește Parlamentul European, generozitatea e mult mai redusă față de alte ambasade. Dacă se planifică acum o nouă clădire și se cere ajutorul Parlamentului, atunci ar fi logic ca și SEAE să vină um, cu aceeași bunăvoință față de Parlament, așa cum se întâmplă cu alte ambasade față de alte ambasade este cât se poate de mărinimos, însă nu putem spune același lucru și despre relația cu Parlamentul European. Trebuie să ne punem de acord la un moment dat, zic eu. La punctul a 1, experții naționali detașați, cred că aici trebuie să privim mai clar cum stau lucrurile, pentru că statele membre construiesc structuri interguvernamentale la care noi nu avem un acces direct, însă punem la dispoziție personalul și clădirea în același timp. Consiliul încearcă, practic, să-i fure personal Parlamentului și Comisiei. Și prevede acest lucru și pentru viitorul CFM. Nu e însă lucru pe care eu mi l-aș dori ca Uniunea Europeană, ca statele membre, practic, să ne trimită um, auto, personalul experților naționale, asupra cărora noi nu avem nicio autoritate, pentru că ar fi oameni care ar veni și ar pleca după cum decid statele membre, dar noi am achita finanțele. Eu aș considera că în uh, ce privește situația Parlamentului și a Comisiei, aceasta uh, nu are decât de suferit. În ce privește celelalte aspecte, uh, sunt absolut de acord. Mulțumesc. Mai dorește altcineva din raportorii din umbră să ia cuvântul? Dacă nu, trecem la vot. Vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. 16 voturi pentru, 3 împotriva, 5 abțineri. Adoptat. Doamna Holmeier, Și în acest fel uh, am ajuns la sfârșitul ședinței de, sesiunii de vot. Următorul punct pe ordinea de zi, din nou uh, referitor la clădiri, E vorba de birourile delegației europene în uh, Beijing, China. Doamnă Aie, aveți multă muncă astăzi de făcut. Da, uh, domnule președinte, și de această dată o înlocuiesc pe Fabian Keller, care nu poate fi prezentă, din păcate, în această dimineață. În ceea ce privește acest dosar, biroul Delegației Uniunii la Beijing, care e contextul? E vorba de uh, delegație care, în mod normal, nu ar trebui să treacă prin fața Comisiei Bugetare, însă acest contract de închiriere face obiectul unei majorări a chiriei de 20%, lucru care explică dezbaterea um, dosarului. Așteptăm construirea unei clădiri pentru care să găzdească întreaga delegație care astăzi este distribuită între două clădiri. Um, chiria nu a crescut din 2002, iar majorarea cerută urmărește să compenseze majori, majorarea prețurilor chiriilor din cartierul unde se află clădirea. În primul rând, uh, dacă ni se poate comunica prețul chiriei după majorare și în al doilea rând, Chiria, um, contractul de închiriere se încheie pe patru ani și se, se precizează în uh, notificarea prealabilă că proiectul de imobil uh, care va găzdui toate delegațiile uh, va dura cel puțin patru ani. De ce nu putem um, asigura închirierea acestei clădiri până la deschiderea viitoarei clădiri? Mulțumesc! Dorește cineva din raportorii din Umbrii să ia cuvântul? Doamna Holmeier? după, având în vedere că astăzi uh, deja mi-am făcut încălzirea pentru a intra în bătălie, uh, îi spun uh, clădirii, îi spun SEAE pentru această clădire da, însă am să resping pe viitor direct de la PPE orice propunere din partea SEAE dacă nu dă dovadă de cooperarea dorită cu Parlamentul. Doamna Guardia Saval, mulțumesc. Domnule președinte, am și o întrebare când s-a reînnoit, când s-a semnat a, fostul contract de închiriere. Când a fost, de fapt, la ce dată? Pentru că acum, că știm că trebuie să așteptăm cel puțin patru ani pentru a putea uh, să ne mutăm în noua clădire, pentru că aceasta să poată fi construită, bineînțeles. Uh, situația s-a schimbat în cartier și proprietarul va majora chiria dar și dacă ar fi zis că vrea să, mă, să majoreze chiria cu 60%, tot am fi fost nevoiți să acceptăm pentru că nu avem nicio marjă de negociere. De ce la momentul uh, respectiv nu s-a putut uh, anticipa că vom avea nevoie de mai mult timp pentru a construi noua clădire și pentru a ne putea muta ulterior? Mulțumesc, domnul Anderson. Și noi suntem de acord dar am câteva întrebări precum uh, cele deja ridicate de Eider. Am o întrebare legată de clădire, nu neapărat uh, legat de ce discutăm noi astăzi, dar vreau totuși să le aduc în discuție. E vorba de uh, siguranța sistemelor informatice uh, pe care le avem în țări precum China, Aș vrea să discutăm despre acest punct, poate acum, poate mai târziu, să primim poate un răspuns în scris. Cred că e un subiect important, la adresa care aș dori să primesc mai multe informații. Domnul Cus, mulțumesc foarte mult. Vreau să revin la cele spuse de doamna Holmeier. Cred că a adresat întrebările adecvate, mai ales având în vedere dezbaterea anterioară referitoare la clădirea Belmont. Aceleași uh, lucruri se aplică și Beijingului. Există acolo clădiri folosite uh, împreună cu alte instituții europene, în primul rând, dar și naționale din Uniunea Europeană. Ar trebui să vedem dacă nu putem crea totuși sinergii în ce privește folosirea acestor clădiri. Având în vedere că vom construi o nouă clădire, cum stau lucrurile și care e răspunsul la întrebările ridicate de doamna Holmeier? Domnule Larsen, mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc uh, foarte mult pentru cuvintele dumneavoastră de sprijin. Am să încerc să răspund, iar dacă uit să răspund la o întrebare, nu e pentru că o fac intenționat, ci pur și simplu pentru că poate am uitat. Ni s-a comunicat că legislația chineză prevede o limită de patru ani pentru contractele de închiriere. Deci suntem uh, obligați să respectăm acest termen. Eu personal, valoarea mea personală, nu cred că noua clădire va fi gata în patru ani. Așa că e foarte probabil să trebuiască să renoim uh, chiria. Nu putem face nimic în acest sens. Am fost întrebat și referitor la contractul anterior din 2016, deci se termină, într-adevăr, acest uh, interval de patru ani. Costurile totale, am atâtea hârtie aici, hai să vedem. Costul total e de 1.400.000? milion de mii? 1 milion de mii pe an. Dacă vorbim, uh, dacă tot vorbim de acest contract specificăm că e o renoire a contractului și am făcut o comparație cu prețurile de pe piață, chiar și cu această majorare, uh, noi uh, tot stăm mai bine decât uh, chiria percepută pentru clădirile de categorie B. Pe metru pătrat vom plăti o chirie de 33,4 euro pe metru pătrat, în timp ce pe piață la ora actuală se cer între 36 și 40 de euro pe metru pătrat pe lună. Stăm bine așadar. E totuși un preț bun în ciuda majorării chiriei. În ce privește siguranța sistemelor informatice, e un subiect deosebit de important pentru noi și e una din provocările cu care ne confruntăm. La, ne asumăm un proiect imobiliar de amploare și am discutat uh, și cu alții care au construit recent în China, situația complicată, există restricții în ce privește personalul străin care poate fi adus în țară pentru a lucra pe șantier și cred că anumite părți ale clădirii vor trebui să fie cu acces restricționat pentru ca noi să deținem controlul de plin. Însă va fi greu să putem uh, deține controlul absolut în ce privește uh, politica de construcție. Este un subiect deosebit de important la care vom reveni ulterior și vă stau la dispoziție pe viitor. Deocamdată e prea devreme să vă dau detalii, dar vom reveni. În ceea ce privește um, împărțirea clădirilor cu alte instituții, sinergii. Pentru noi sunt puncte foarte importante. Avem uh, o unitate care se ocupă doar de acest lucru. Avem aproape 150 de clădiri uh, împărțite cu alte cu alți actori, o treime cu statele membre și uh, restul cu instituțiile. Parlamentul European e întotdeauna binevenit, percepem o mică sumă, o modică, în ce privește Beijingul. La ora actuală închiriem împreună cu alte instituții europene trei uh, clădiri, BEI, uh, EU și EPO. Nu putem să luăm noi decizia numele lor, dar uh, de obicei um, ideea e că ar rămâne cu noi uh, și pe viitor în noua clădire. Nu întotdeauna reușim să anticipăm cum vor evolua proiectele noastre imobiliare, avem o anumită marjă și știți foarte bine cum stau lucrurile cu marja, pentru că trebuie să respectăm anumite constrângeri bugetare. Da, ce privește închirierea în comun și sinergiile care pot fi create sunt întotdeauna importante pentru noi și în China. Mulțumesc, doamnă Holmeier! Da, sunteți un uh, real diplomat. Uh, da, ați uh, explicat minunat cum stau lucrurile cu Parlamentul. Ați vorbit, ați încercat să evitați cu agilitate și grație Parlamentul. Vorbiți de BEI, de alte instituții. Ne propuneți totuși să închiriem împreună, dar eu cred că SAE ar trebui să ne trateze, tocmai cum tratează alte ambasade, și anume fără să perceapă taxe suplimentare. Am să vă trimit uh, cu mare plăcere lista celor puncte pe care le respinge sau le-ați respinge și unde noi am dorit să cooperăm cu dumneavoastră și dumneavoastră nu sunteți atât de disponibil. Cred că chiriile ar putea să fie un punct uh, unde mergem bine chiriile, cred că putem vorbi de o majorare acceptabilă de aproape 45% în, dintre 2002 și 2020, în timp ce chirile totale au crescut cu 92% pe piață. Deci, uh, în ciuda majorării chiriilor, noi totuși stăm mai bine. Avem um, o ofertă mult mai ieftină decât cea mai ieftină ofertă care ne-a fost făcută. Alte observații? Then, um, the final deci- Atunci, decizia finală pe acest dosar va fi luată la următoarea ședință. Mulțumesc! Ultimul punct de pe ordinea de zi, schimb de opinii în ceea ce privește urmarea rezoluției votată de Parlament, progrese la Consiliu privind resursele proprii și cadrul financiar multianual cred că uh, este cinstit să afirmăm că președinția finlandeză uh, a publicat o propunere pe 5 decembrie, mult sub așteptările Parlamentului European în ceea ce privește uh, atingerea obiectivelor Uniunii, în ceea ce privește investițiile, securitatea, clima și așa mai departe. Președinta Comisiei Ursula von der Leyen, care ne-a dat uh, câteva vești uh, proaspete ieri, a spus că nu putem să uh, implementăm 1.07%, că devine o ecuație absolut imposibilă. Dar dacă nu o facem, nu avem cum să fim la înălțimea așteptărilor cetățenilor. Această propunere este rezultatul unor negocieri foarte dificile în Consiliu și, între Consiliu și Parlament, Parlament care trebuie să-și dea avizul conform și în plus are rol de colegislator cu puteri de pline pe mai multe sectoare. Uh, încă rămân multe de făcut, cu siguranță. Vreau să o invit pe doamna Marques să ne spună ce părere are. Voi vorbi în portugheză. Eh, muito Vă mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, e bine să discutăm despre acest punct astăzi. După rezoluția Parlamentului European, în care Parlamentul a adoptat cu o vastă majoritate um, raportul din noiembrie anul trecut. Deci era o rezoluție care completa și confirma raportul votat în noiembrie anul trecut. Această rezoluție a Parlamentului nu a schimbat într-un nimic poziția din uh, mandatul trecut. Și de fiecare dată am insistat în mod deosebit pe chestiunile climatice. Această inițiativă, cea a uh, pactului ecologic, o inițiativă importantă, firește, și care presupune o integrare a măsurilor de, de luptă împotriva schimbărilor climatice în cadrul financiar multianual, este o idee bună, dar nimeni nu ne poate spune cum va fi finanțat acest nou pact ecologic. Nici măcar Comisia nu ne-a spus. Vor fi noi resurse financiare alocate și de unde vor veni aceste noi resurse financiare. Aceasta este prima întrebare pe care noi o punem. Dacă nu, cum se va proceda? Se vor lua bani de la alte sectoare politice europene ca să se lupte împotriva schimbărilor climatice? Parlamentul a spus că 25% din CFM ar trebui să fie consacrat acestui domeniu, deci lupta împotriva schimbărilor climatice. Ultima oară când am dezbătut despre acest subiect uh, la uh, comisia noastră, am uh, mai spus și chiar eu am insistat pe acest punct, ca să nu mai vorbesc despre <clears throat> raportoare și coraportorii pentru resursele proprii, doamna Ayer și domnul Fernandes, cu toții eram în același sentiment pentru că am vrut să definim în sânul Parlamentului un dialog sistematic, să avem un dialog cu raportorii de la toate comisiile. Apoi, președintele Parlamentului ne-a susținut. Dacă în timpul dialogului, în timpul coordonării interne, știm că ne bucurăm de sprijin, Știm de asemenea că uh, beneficiem de acest sprijin și în relațiile cu instituțiile din afară. Consiliul și Comisia îndeopște. Noi știm că la uh, întâlnirea Consiliului de astăzi, președintele Sassoli va spune foarte clar care sunt uh, dorințele Parlamentului European cu privire la cadrul financiar multianual. Grupul de contact s-a întâlnit cu președintele Parlamentului am organizat uh, întâlniri la care au participat uh, raportorii de la diferitele comisii. Și acum încercăm să ne coordonăm pozițiile. Pentru că trebuie neapărat să uh, avem o poziție comună, dar nu o putem obține decât dacă continuăm acest dialog în sânul Parlamentului European. Deci, de fapt, avem un dublu exercițiu simultan. Uh, procedura de um, găsirea unui consens pentru următorul cadru financiar multianual și procedura uh, de coordonare a pozițiilor tuturor comisiilor parlamentare pe diferitele rubrici bugetare. În următoarea întâlnire a conferinței președinților se va vorbi tocmai despre aceste aspecte și mai ales vom vedea ce strategie trebuie să abordeze fiecare dintre raportori atunci când va negocia cu Consiliul. Este foarte important să prezervăm următorul lucru. Dacă ajungem la o situație extremă, s-ar putea ca până la urmă să nu ajungem la un consens uh, pentru ansamblul propunerii, chiar dacă s-a ajuns la un acord în fiecare dintre comisii. Oricum, avem nevoie de orientare foarte clară din partea Conferinței Președinților săptămâna viitoare. Doamna uh, Heyer. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește resursele proprii și uh, acordul colegului Fernandes, Pot să spun că uh, întreaga procedură, așa cum a descris-o și Margarita, dacă analizăm propunerea Finlandei în cadrul acestei uh, cutii cu instrumente de negociere, ce pot să spun? Că s-au făcut eforturi uh, uh și concesii față de poziția lor inițială, dar nu este suficient și avem motive nenumărate de îngrijorare. Uh, de exemplu, resursa proprie TVA este pusă sub semnul întrebării de către Finlanda, propune chiar suprimarea acesteia, ceea ce pe noi evident ne îngrijorează, și apoi uh, uh, taxa pe produsele din plastic, care era o altă uh, sursă de venituri proprii, de asemenea nu este acceptată și la grupul de contact și cu alte ocazii ne-am întâlnit cu președinția finlandeză și le-am spus că pentru Parlamentul European era indispensabil să se facă progrese pe uh, chestiunea resurselor proprii și că, bineînțeles, uh, soluționarea acestui aspect reprezintă o condiție sine qua non pentru a primi uh, votul Parlamentului European pe CFM. Oricum, colaborăm extraordinar de bine în cadrul acestei echipe de negocieri și noi așteptăm acum uh, ca Consiliul să facă un pas în direcția noastră. Mai sunt alte comentarii? Întreabă președintele. Domnul Mureșan.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 is very much confirmed by what Oricum, ce s-a întâmplat acum uh, este un scenariu diferit de ce s-a întâmplat cu fostul cadru financiar multianual. Celălalt cadru financiar multianual a fost uh, uh dezbătut în 2013. După aceea s-au făcut, au apărut multe uh, fonduri neprevăzute, um, um, fondul de investiție Juncker, uh, uh, fondul pentru Africa și multe alte proiecte pentru care nu existau inițial resurse prevăzute și ani de zile nu am avut niciun fel de marjă de rezervă. De aceea, uh, toate cerințele pe care le-am inclus noi, uh, marjă de flexibilitate și nu numai, sunt necesare care să nu pățim cu acest nou cadru financiar multianual ce am pățit în, uh, cu vi, uh, precedentul. Propunerea făcută de comisie în mai 2018 era mult prea îndepărtată de solicitările Parlamentului și era mult prea apropiată de cererile anumitor state membre de la Consiliu. Și uh, nu se poate să acceptăm un procent inferior cifrei de 1%, așa cum au cerut anumite state membre. Nu vom putea vota un asemenea buget. Următoarea mea observație despre resursele proprii. Și este singura posibilitate de a um, uh, acoperi această lacună între ceea ce cere Parlamentul și ceea ce sunt gata să ne dea statele membre. Așa cum a spus doamna Hayer, resursele proprii sunt uh, o concesiune cu pentru reușita acestui cadru financiar multianual. Înțeleg că pentru țările care sunt contribuitoare nete, opinia publică spune guvernelor trebuie să vă asigurați că banii pe care, îi, cu care cotizați la bugetul european sunt bine cheltuiți. Tot ceea ce ține de volumul bugetului, de eficiența bugetară, sunt luate în considerare de um, aceste țări. Dar să nu uităm că am dezvoltat multe instrumente în ultimii ani ca să ne asigurăm că bugetul european este bine cheltuit. Deci vom lansa parchetul european. Va exista această uh, corelare între finanțarea din fonduri europene și respectarea statului de drept. Multe alte eficiențe pentru a crește eficientizarea cheltuielii fondurilor europene. Ar trebui să repetăm Consiliului aceste argumente, mai ales acelor țări care se împotrivesc depășirii limite de 1%, pentru că acest buget oricum este în folosul tuturor statelor membre. Și încă ceva legat de fondul de ajustare și celelalte inițiative legate de ecologizare. Acum spunem fond de tranziție echitabilă. Acest fond își va juca rolul dacă banii nu sunt luați de pe alte linii bugetare. Deci, Uh, atunci când va veni propunerea din partea Comisiei privind acest fond pentru o tranziție echitabilă, trebuie să ne asigurăm că acești bani nu vin de la alte rubrici bugetare și nu vor afecta alte politici. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnule președinte, spune um, Gardia Barubial. În plus de uh, intervențiile raportorului, eu nu mai am mare lucru de adăugat, dar uh, vreau să spun că propunerea pe care am primit-o din partea președinției finlandeze nu este bună. Nici conținutul și nici cifrele. Lipsește revizuirea la jumătate de parcurs, lipsește o uh, Um, o specificare a politicilor prioritare, ca de exemplu Fondul pentru Tranziție Echitabilă sau consacrarea unui procent de 25% uh, lupte împotriva schimbărilor climatice, uh, lipsesc multe alte angajamente pe care uh, acești deputați și le-au asumat, mai ales atunci când s-au prezentat pentru alegeri, dar inclusiv și Consiliul în propriile sale hotărâri chiar și Consiliul atunci când a numit candidații pentru postul de comisar, pentru că să nu uităm că guvernele numesc candidați pentru posturile de comisar, comisari care apoi sunt ratificați de către Parlament, dar sunt uh, comisari care și-au luat niște angajamente în fața acestui Parlament ca să uh, propună o serie întreagă de inițiative. Deci, în niciun caz, acest uh, proiect nu corespunde angajamentelor pe care și le-au luat toate instituțiile. Este foarte clar că nu trăim în aceeași lume atunci când negociem sau când discutăm actualul cadru financiar uh, um, prioritățile de astăzi nu sunt uh, aceleași ca și în 2012 când am negociat actualul cadru financiar multianual, pentru că întotdeauna pot să apară noi necesități și noi priorități. Deci nu putem să spunem din capul locului că putem să finanțăm cu aceiași bani uh, de ce am avut nevoie în 2012 și de ce avem nevoie acum. Singura soluție ca să ieșim din încurcătură sunt resursele proprii. Eu aș vrea să fiu oarecum optimistă, știind că măcar în documentul președinției finlandeze există o mică portiță deschisă pe uh, tema resurselor proprii era de neimaginat. Înainte nici măcar nu vreau să discute despre resursele proprii, deci de aceea cred că putem să fim puțin optimiști. Trebuie să dăm explicații, să venim cu argumente, cu cifre și vom avea ocazia să o facem în următoarele luni. Deci să explicăm concret, bazându-ne pe cifre, este că dacă vrem să mărim uh, uh bugetul fără să cerem mărirea contribuțiilor naționale, atunci avem nevoie de resurse proprii. Încă uh, un lucru. Cantitatea de detalii, acum vor, am vorbit despre liniile bugetare în general, dar există atât de multe detalii care în mod normal ar trebui să țină de codecizie. Uh, vă dau un exemplu. Uh, acest program de reformă care acum uh, Comisia l-a numit BIC. În propunerea președinției finlandeze putem să nu facem absolut nimic pentru că e ca și cum ei vor hotărâ absolut despre orice, despre cantitate, despre repartizare, despre cum se iau hotărârile, deci Parlamentul nu va mai avea nimic de făcut. Deja în cutia de, cu instrumentele pentru negocieri, hotărârea a fost deja luată și se întâmplă la fel și pentru politica agricolă și politica de coeziune. Toate aceste domenii politice există nenumărate detalii care, în mod normal, trebuie hotărâte prin codecizie și acum nu mai sunt uh, de domeniul codeciziei, ceea ce, bineînțeles, va fi o mare problemă. Și probabil că va fi una dintre dificultățile cu, în timpul negocierilor cu Consiliul. Pentru că să înțeleagă că pentru toate aceste detalii vor trebui rapoarte și codecizie. Mulțumesc, domnul Andresen. În german. Um... Mulțumesc să vorbi în germană. Für mich so, müsste es bei den Verhandlungen... În ce privește negocierile privind cadrul financiar multianual, ar trebui să fie vorba de viitorul Europei și aspecte de conținut referitor la direcția pe care vrem să o urmăm cu Europa. Se referă mai degrabă la manipularea cifrelor și anumite țări, eh, precum eh, Germania, la ora actuală nu sunt de mare ajutor, ci din potrivă blochează procesul, pentru că noi ar trebui să fim altundeva acum. S-au făcut progrese în ultima perioadă, dar eh, minore. Și nu ar trebui să discutăm doar individual despre cadrul financiar multianual. De altfel, ieri am discutat despre Pactul Ecologic European. Doamna von der Leyen a prezentat ieri acest pact în plen și vom vedea că poate statele membre nu uh, vor hotărâ ca Uniunea Europeană să devină până în 2050 neutră din punct de vedere al emisiilor și că angajamentele noastre financiare nu merg pe această cale, atunci avem o problemă și cred că trebuie să purtăm o dezbatere mult mai serioasă, pentru că sumele pe care avem acum la dispoziție sunt insuficiente pentru a atinge obiectivele climatice. Uh, pentru ca Uniunea să devină neutră din punct de vedere al emisiilor, nu trebuie să investim mai mult. E vorba de Consiliu aici, de um, statele cu poziții dure de la Consiliu, dar și propunerile de ieri, de altfel. Ieri am ascultat propunerile și în ceea ce privește sumele, mai ales la capitolul climă, avem sumele vechi, nu există propuneri noi și cred că avem nevoie de propuneri noi. Trebuie ca planul ecologic să fie integrat în CFM și nu după ce vom fi ajuns la un angajament, la un acord în ce privește CFM, să venim uh, și să elaborăm un plan de investiții pentru planul ecologic european. Iată de ce mi-aș fi dorit ca comisarul să fi fost prezent astăzi, pentru că nu trebuie să discutăm cu statele membre despre toate acestea, ci, des, ci cu Comisia. Știm că de la Curtea de Conturi că vom avea nevoie de aproape 1,2 miliarde anual, atât investiții publice cât și private, pentru a finanța acest proces, iar cadrul financiar multianual este cât se poate îndepărtat de, acest, de aceste sume. Ne lovim de tot mai multe probleme atâta timp cât statele membre se tot ciondănesc între ele și nu ajung la un acord, pentru că asta uh, Uh, amână inițierea unor programe de finanțare, atât pentru climă, dar și pentru școli, de pildă, afectează toți oamenii care depind de alocarea acestor fonduri. Iată de ce este important ca Consiliul să se adune odată, pentru că conflictele sunt aceleași de săptămâni bune și parcă nu se termină. Iată de ce așteptăm ca lumea să dea un pic uh, dovadă de moderație și ca obiectivele pe care le-am anunțat în ceea ce privește clima să fie și uh, incorporate în CFM. Echipa de negociere se descurcă foarte bine. Noi am reușit aici în Parlament să ajungem la un compromis foarte, bine, foarte bun pe care va trebui să-l comunicăm și mai puternic opiniei publice pentru a marca dezbaterea și interacțiunea cu Consiliul, pentru că așa cred că vom putea exercita o influență asupra opiniei publice în acele țări care până acum poate au fost destul de sceptice. Vreau să le mulțumesc colegilor și colegilor. Cred că mai avem încă multă muncă înaintea noastră și sper să putem primi curând o reacție din partea Consiliului ca să putem începe cu negocierile propriu-zise. Mr. Dimulis. Mulțumesc, domnul Papa Dimulis. Mulțumesc, domnule președinte, vorbim grea. Your headphones. Um, σημειώνω ως ιδιαίτερα θετικό ότι όλες οι πολιτικές ομάδες aporiptun. Faptul că toate politi- grupurile politice resping cu hotărâre propunerile președinției finlandeze este, spune multe. Acest lucru se trează faptului că am ajuns la un acord cum că avem nevoie de alt buget pentru a finanța prioritățile Comisiei. Uh, aceste priorități uh, au fost stabilite pe baza propunerilor statelor membre. Am făcut aceste propuneri de un an deja. Și 1,3% din venitul național brut este uh, o, o, uh, o nevoie foarte importantă și declarația președintele nostru în fața Consiliului European peste câteva ore, în care va respinge propunerile președinției finlandeze și va cere un buget mult mai ambițios, eh, va fi foarte importantă, pentru că ne bazăm pe rezoluția noastră în care spunem că 1,3% din venitul național brut european este minimum posibil pentru a finanța ceea ce doresc cetățenii propunerea președinției finlandeze este o insultă la adresa Parlamentului, la adresa rațiunii. Suntem cole colegiuitori, trebuie să ne jucăm rolul, nu trebuie să ne lăsăm uh, mai prejos de, față de Consiliu. Se spune că trebuie să se ajungă la un acord. Președinția, uh, propunerea președinției finlandeze implică reduceri de peste 30% la politica regională, 27% la coeziune, 25% pe la climă, 30% din orizont, 48% din Erasmus, 35% la CEF. Toate aceste reduceri bugetare sunt uh, de dimensiuni mari și dacă comparăm această propunere cu CFM-ul precedent, Uh, scade bugetul pentru controlele la frontieră și migrație și, de asemenea, la securitate și apărare. Cum putem justifica acest dezechilibru? Este imposibil. Deci este foarte regretabil faptul că domnul comisar Han nu e prezent azi aici. Ar trebui să fie ca să exprime dorința Comisiei de a colabora cu Parlamentul European și sunt de acord cu colegii care au spus că Trebuie să facem presiuni ca să crească resursele proprii. Este singura modalitate de a pune capăt acestei lupte între contributorii neți și uh, destinatarii neți, care implică din ce în ce mai multe reduceri din CFM. Singura posibilitate de a ieși din acest blocaj este găsirea de propuneri, deci este să cerem uh, comisiei să facă noi propuneri pe baza raportului Monti. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Domnul Como. Mulțumesc, domnule președinte. Este un schimb de opinii foarte simpatic pe care îl avem între noi, dar, sincer să fiu, dincolo de plăcerea de a discuta și de a ne vedea, nu înțeleg care e interesul, pentru că domnul comisar Han nu e prezent. Așa că e un exercițiu cam frustrant. După părerea mea, abordarea pe care trebuie să o avem când vine vorba de bugetul multianual, ă, trebuie să ne bazăm ă, pe noi ă, elemente politice. Am vorbit despre un Green Deal, despre un pact ecologic care se inspiră din uh, alte momente din istoria noastră. Um, ce, um, primul uh, New Deal uh, a fost în anii 30 în Statele Unite. După o criză financiară, ce a făcut președintele Roosevelt? A făcut să crească fiscalitatea și a asumat datoriile, a făcut o politică masivă de investiții în optica de a merge spre justiție socială. Dacă dorim cu adevărat uh, un pact ecologic, nu putem să o facem dacă nu putem să o facem cu uh, un buget similar ca cel din trecut. Cu cel din trecut. Deci, după mine, Important este să se schimbe complet scara la nivel bugetar. Am înțeles că va fi complicat cu statele membre și, sincer să fiu între noi, că e 1,16, 1,2, 1,3, oricum Ehm, aceste cifre nu sunt la înălțimea ehm, la, la, la înălțimea uh, ambițiilor noastre. Singura modalitate de a schimba lucrurile sunt resursele proprii și sunt foarte îngrijorat uh, după ce am primit documentul Finlandei Mm, bine, deschide, putem spune că e ușă deschisă dacă atâta timp cât nu e complet închisă, dar eu cred că se face un pas înapoi. Uh, resursa TVA era o resursă proprie, propusă, imperfectă, dar exista și în legătură cu resursele proprii noi, posibile, singura pe care o propune, dacă bine am înțeles, este taxa asupra plasticului, e interesant, dar nu suficient, și nimic în rest. Și noi nu mai, nici nu mai vorbim pe taxa pe cherozen, ceea ce e mare păcat, pentru că e o resursă ușor de colectat și foarte justă din punct de vedere social, pentru că cetățenii europeni uh, atunci când pun uh, benzină în mașină, plătesc taxe, iar când luăm avionul nu, plăte, nu se plătește taxe. De ce? Cred că trebuie să spunem că dorim o autonomie bugetară mai mare, Parlamentul dorește o, o um, uh, autonomie bugetară mai mare, Uniunea Europeană să perceapă direct impozite care ar fi și ecologice pentru a avea resurse proprii în perioada următoare. Acestea fiind spuse, putem fi de acord sau nu, dar mai e un subiect în legătură cu care aș dori să uh, fac observații, având în vedere că toți suntem între noi. Uh, aș dori să știu dacă vom fi cu toții de acord până la capăt, pentru că am înțeles că poziția Parlamentului este foarte hotărâtă și că suntem uniți. Aș dori însă să știu până unde mergem împreună pentru a câștiga această bătălie, pentru că va fi o bătălie cu Consiliul. Putem merge până la a nu accepta termenele care ne sunt impuse și chiar să mergem spre un blocaj, un moment de ruptură, dacă nu obținem anumite lucruri uh, pe care trebuie să le procesăm împreună. Pentru că tot spunem că suntem foarte exigenți și după aia, când chiar intrăm în uh, strâmtoare, când vine vorba de timp, uh, hotărâm sau până la urmă cedăm, și nu schimbă scara, uh, n-am făcut nimic și vom fi slabi și pentru toată data viitoare. Deci, eu cred că dacă Consiliul nu dorește nici cum să ne, să ne asculte, trebuie să mergem spre o ruptură. Pentru că opinia publică cu siguranță ne va sprijini. Uh, deci aș dori la un moment dat să avem o discuție între noi ca să știm până unde suntem gata să mergem în perioada următoare. Merci. Vă mulțumesc. Domnul Corner. Ich werde auf Deutsch uh, Am să vorbesc în limba germană. Și vă promit că am să fiu cât se poate de succint. Președintele mi-a făcut un semn în acest sens. Înțeleg frustrarea colegilor. Discutăm deja de multă vreme, nu știu cât de des, de fapt, am discutat aici la comisie, dar bineînțeles și la echipa de negociere, la grupul de contact al Parlamentului și poziția noastră e cât se poate declară. Iată de ce a venit în sfârșit vremea ca și statele membre să se urnească. Vreau să mai subliniez un lucru amintit de altfel de colegul meu mai devreme, un punct, cred eu, important. Mai ales ce privește acele țări care contribuie considerabil la bugetul Uniunii. Pentru acestea, bineînțeles că este foarte important ca fondurile să fie cheltuite cât se poate de judicios. S-a vorbit de un mecanism de ajustare, nu e clar dacă acesta se regăsește, pentru că în, um, la negocieri, în cutia de negocieri, uh, se regăsește în continuare votul cu majoritate calificată, nu se știe însă cum se va concretiza la Consiliu pentru noi este însă important uh, să beneficiem de sprijinul uh, cât mai multor cetățeni în ce privește bugetul european, dacă Parlamentul insistă asupra acestui mecanism de stat de drept, ca acesta să fie ancorat în buget. În rest, uh, cred că trebuie să apărăm în continuare poziția Parlamentului. Thank you. Mr. Mulțumesc, domnul Giuncea. Please, uh, cans, dai cans. Yeah. Vă rog să vă puneți căștile. Państwa... Voi vorbi poloneză. Trei lucruri aș avea de spus. Mai întâi, nu cred că trebuie să spunem că Parlamentul și statele membre sunt în conflict. Statele membre Uh, pornesc uh, din puncte diferite pentru a atinge obiectivele europene. De exemplu, Polonia nu are niciun motiv să se plângă, nici eu nu am astfel de motive, dar cred că trebuie să comunicăm cetățenilor că avem puncte de vedere diferite, puncte de pornire diferite, de exemplu, în legătură cu pactul ecologic. Al doilea element, având în vedere um, mesajul aproape isteric în legătură cu pactul ecologic, s-au stabilit obiective, dar nu sunt bani pentru a le atinge. De exemplu, se spune că se vor lua bani de la CEF sau uh, de la alte politici dar probabil în acest, uh, în acest fel nu se va rezultatele obținute nu vor fi foarte bune. Să nu uităm că Europa nu e restul lumii și restul lumii nu e Europa. Dacă mă uit la ce face Comisia și ce face Parlamentul, o fac uh, ținând cont de competitivitatea noastră cu alte economii și uh, cred că um, alegătorii noștri în viitor ne vor evalua pe această bază. Vom fi capabili să fim competitivi și răspunsul nu e cel mai uh, uh, plăcut dacă ne gândim la politica uh, energetică și politicile Chinei, a Statelor Unite sau așa mai departe. În încheiere, propunerea finlandeză nu ne apropie de un compromis și aș dori să fim politicoși unii cu alții pe baza noilor provocări și pe baza propunerii Finlandei. Polonia este gata să negocieze, înțelegem aceste obiective, dar avem nevoie de informații mai concrete în negocierile CFM-ului. Mulțumesc! Thank you. I would not... Mulțumesc! Acum doresc să dau cuvântul domnului Șfaț de la Comisie și să-l rog poate să se concentreze pe două aspecte. Mai întâi, evaluarea comisiei în legătură cu ceea ce a propus președinția finlandeză și, în al doilea rând, care va fi poziția comisarului astăzi, până um, în această după masă. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, stimați raportori, stimați eurodeputați, uh, dragi colegi, uh, mai întâi doresc să vă spun că domnul comisar Hanus cere scuze că nu poate fi prezent azi aici. Um, are altceva pe agenda, dar dorește să coopereze strâns cu comisia dumneavoastră, așa cum a cooperat în aproape cu Parlamentul în ultimii 10 ani când a fost comisar. Voi aborda cu plăcere subiectele pe care le-a menționat președintele. După cum știți, președinția finlandeză a făcut o propunere pe baza creat să se negocieze și văd că Parlamentul are o poziție foarte critică, dar aș dori să fac o diferențiere între anumite elemente pe care le considerăm constructive în acest document și cele pe care, în legătură cu care avem un punct de vedere negativ. Elementele pozitive sunt faptul că cel puțin 25% um, uh, este prevăzut pentru schimbările climatice și asta e un lucru bun. În legătură cu mecanismul privind statul de drept, avem deja un text care e foarte apropiat de propunerea Comisiei, se face referire la statul de drept, lucru care era foarte important pentru Comisie. E adevărat că majoritatea uh, calificată um, în, inversă este încă în paranteză, dar este un subiect delicat care cu siguranță va fi abordat doar la sfârșitul negocierilor. Credem că Există elemente calitative interesante, politica de coeziune, concentrarea tematică, transferurile de coeziune și anumite modalități de punere în aplicare. Considerăm că este pozitiv faptul că bugetizarea ETF și faptul că nu există un instrument uh, separat pentru vecinătate nu mai există, era în versiunile precedente ale uh, textului de negociat. Este un pas înainte important pe care cred că Parlamentul îl apreciază și apreciem faptul că um, avem o referire la mecanismul de tranziție justă și fondul de tranziție justă care și-am spus uh, că se va face o propunere Comisia va face o propunere în ianuarie. Acum, elementele negative. Ehm, nivelul general 1,07% după noi este insuficient, dar și mai rău de atât este modul în care se face acest lucru și anume reducând de la toate prioritățile noi de uh, consolidare, Frontex, Fondul European de Apărare, uh, multe programe de competitivitate vor fi reduse, programul extern este redus, deci aceste reduceri la uh, priorități reprezintă 47 de miliarde de euro și aceste reduceri, și pot să intru mai târziu în detalii, sunt uh, foarte, foarte problematice și cu siguranță președinta Comisiei va, va aborda aceste, toate aceste elemente astăzi în Consiliul European. Apoi, avem uh, reducerea în cheltuieli administrative. Am ascultat cu interes dezbaterea privind clădirile de adineauri uh, deci se prevede o reducere a costurilor administrative cu 2 miliarde de euro și acest lucru ar putea duce la reduceri uh, mari uh, în personalul uh, um, instituțiilor, inclusiv al Parlamentului European. Nu putem accepta așa ceva și vom lupta împotriva acestei propuneri și sper că Parlamentul ne va sprijini. În legătură cu resursele proprii, sunt de acord cu ce a spus doamna Gardia Sabal este ceea ce s-a prevăzut în documentul uh, respectiv este insuficient. Avem, într-adevăr, uh, uh, contribuția de taxarea plasticului, numai în paranteză, și există încă o linie pentru alte posibile resurse proprii și acest lucru se datorează și presiunii Parlamentului European și Comisia se bucură de această presiune și speră că ea va continua. Un element uh, critic din punctul nostru de vedere este cel legat de flexibilitate. Poate nu a fost suficient subliniat ceea ce apare în textul uh, propus pentru negociere este o reducere mare, implică o reducere mare a flexibilității și vă aduceți aminte de problema uh, pe care am avut-o cu fracturile neplătite în 2014 și anii următori, capacitățile noastre de a rezolva astfel de probleme vor fi mult reduse dacă flexibilitatea este atât de mult redusă. Toată lumea vorbește despre nivelul uh, general al uh, sumelor prevăzute, așa că e o problemă ascunsă, dar sper că Parlamentul va face presiune, așa cum o va face și Comisia, pentru că nivelul flexibilității, practic, permite Uniunii să reacționeze la crize, așa cum am uh, făcut-o în CFM-ul actual. Va fi foarte important să rămânem cel puțin la nivelul CFM-ului actual, uh, iar textul prevăzut este sub nivelul actual al flexibilității. Deci vreau să spun foarte, foarte clar acest lucru. Uh, suntem, avem o poziție foarte critică despre, în legătură cu asta. Aceste elemente trebuie abordate în următoarea versiune a textului ca baza negocierilor Următorul pas uh, pare să fie că președintele Consiliului European va, însuși acest text. Noi încurajăm și acest mesaj va fi de asemenea transmis de președintele în această uh, seară să se ajungă la un acord rapid în legătură cu CFM-ul. Suntem în întârziere în comparație cu data trecută și știm că și data trecută a fost târziu pentru a pune în aplicare, pentru uh, implementarea programelor și considerăm și poate acest lucru a fost neglijat, că dialogul cu Parlamentul European uh, uh, trebuie să se intensifice. Știu că um, președinția um, croată e gata să o facă, uh, dar e clar că Consiliul trebuie să fie conștient de poziția Parlamentului și dialogul între cele două instituții trebuie să fie regulat și noi îl încurajăm. Aceasta este evaluarea mea sau evaluarea comisiei în legătură cu uh, propunerea președinției finlandeze și acestea sunt mesajele pe care le va transmite președintea comisiei în această seară Consiliul European. Mulțumesc! Doamna Marques. Mulțumesc! Înainte de toate aș dori să le mulțumesc colegilor pentru toate întrebările lor. Este cât se poate de important să Continuăm cu acest dialog. Um, nu există interpretare? Ba da, ba da. În regulă. Continuăm. Dorăm de asemenea să-i mulțumesc comisiei pentru comentariile făcute. Sunt uh, observații pe care deja Parlamentul uh, la subliniat și la care trebuie să fim atenți. În ceea ce privește negocierile și acea cutie de negocieri, e important ca toată lumea să știe că Parlamentul i-a transmis uh, președinția finlandeze deja propunerile sale, iar ministra Tupurainen a comunicat uh, statelor membre pozițiile Parlamentului. Toată lumea este, prin urmare, informat referitor la fiecare punct și poziția Parlamentului în acest sens. E important, după părerea mea, pentru a putea depăși blocajul în care ne aflăm la ora actuală privind negocierile CFM. Ce privește aspectul legat uh, de cetățeni și cât de familiarizați sunt cetățenii cu finanțarea de la Uniunea Europeană, Atrag atenția spre exercițiul lui făcut de comisie. A fost foarte important că mm, s-au comunicat uh, cifrele referitoare la avantajele pieței interne. De asemenea, trebuie să reamintim uh, um, observațiile deja făcute pe care l a făcut Johannes Hahn în timpul uh, audierii sale, pentru că contribu- cei contribu- care contribuie la bugetul Uniunii sunt și beneficiari neți. Nu putem uh, continua să alimentăm acest discurs în statele membre. Trebuie să avem o strategie de comunicare astfel încât statele membre să poată înțelege care sunt avantajele și plus valoarea acțiunii Uniunii Europene și prin urmare a bugetului Uniunii Europene. În ceea ce privește resursele proprii, într-adevăr, e greu uh, să anticipăm ce vom face în continuare dacă nu avem o clarificare și folosesc acest cuvânt uh, în mod deliberat, uh, clarificare, pentru că nu e vorba de o decizie referitoare la resursele proprii. E adevărat că bugetul finanțat, așa cum este el finanțat astăzi, cel mai mare procent venind de la VNB-ul statelor membre, vom uh, relua mereu acest discurs și nu vom reuși să avem un buget uh, suficient pentru a finanța Uniunile Europe, uh, să finanțăm um, Uniunea Europeană. În ceea ce privește viitoarele președinții, echipa de negociere a luat deja legătura cu președinția croată Vom organiza reuniuni în bilaterală cu președinția croată și, de asemenea, dacă va fi necesar, cu președinția germană. Trebuie să fim pregătiți, așadar să avem o strategie cu următoarele președinții. După aceea vine președinția portugheză, după cea germană. În cele din urmă mai există un aspect foarte important, după părerea mea, mai ales uh, în ce privește proiectul Erasmus, toate inițiativele politice ale Uniunii Europene trebuie să fie finanțate de la buget. Asta înseamnă că va exista mai multă transparență și, într-adevăr, Parlamentul va juca un rol important. În scenariul pe care îl avem în fața noastră, nu putem accepta o soluție pentru deblocarea negocierilor care să constate în finanțarea unor inițiative politice sau politici concrete dincolo de buget, în afara CFM. Aici Parlamentul trebuie să fie cât se poate de atent. Mulțumesc! Mulțumesc! Am încheiat dezbaterea cu acest punct, de asemenea și ședința acestei comisii se apropie de sfârșit. Înainte de toate vreau să vă spun că pe 13 ianuarie la Strasburg vom uh, avea următoarea noastră întâlnire împreună cu Econ, uh, cu domnul Hoyer de la Banca Europeană de Investiții. Iar aici, la Bruxelles, ne întâlnim uh, pe 22 și 23 ianuarie, unde, după cum s-a confirmat, deja domnul Han va fi prezent la ședință. Vă mulțumesc!